luni. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru uh, faptul că ați condus această dezbatere. Mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc tuturor pentru aceste discuții, stimați colegi. Următoarea sesiune începe mâine la ora 8 și jumătate și vă urez noapte bună.